Domnul președinte, continuăm votul. Fără alte comentarii, trecem acum la votul asupra raportului Gresle. Așadar, raportul Gresle. Avem aici doar un vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Dar înainte de toate trebuie să-i dau cuvântul președintelui Comisiei. Domnule președinte, stimați colegi, microfonul vorbitorului a fost întrerupt. Domnule președinte, stimați colegi, în calitate de președinte al Comisiei, microfonul vorbitorului s-a întrerupt din nou. Domnule președinte, mai mulți membri mi-au atras atenția asupra faptului că au primit o notă înscris din partea directorului general Olaf cu privire la această decizie legislativă. Această notă informativă nu a fost prezentată comisiei noastre și nici președintelui său. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Aceasta nu e, acesta nu este un tratament care trebuie să fie aplicat în relațiile cu Parlamentul European și tocmai de aceea cer președintelui Parlamentului să ceară mai multe detalii în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această informație oferită nouă. Vom proceda așa cum trebuie. Trecem acum la votul asupra raportului, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Raportul nu a fost adoptat cu majoritatea necesară. Prin urmare, poziția comună a Consiliului este adoptată în uh, versiunea sa neamendată. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul Gigold. Primul punct, uh, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Primul amendament. Cine e împotrivă? Abțineri? Nu, doar a doua parte e votată prin apel nominal. Suntem la prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua, vot acu- uh, prin apel nominal. Votul s-a deschis acum. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la al doilea amendament, 2CB. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la articolul 14b, aliniatul 1h. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la textul comisiei. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Deci votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la amendamentul 2CB. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul asupra textului comisiei astfel amendat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai întâi de toate însă îi vom da cuvântul domnului raportor. Stimați colegi, domnule președinte, doream ca problema să fie retrimisă în comisie pentru a demara negocierile cu Consiliul de îndată ce Consiliul își va face treaba. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Votăm această propunere. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Așa procedăm. Prin urmare, trecem acum la raportul Grote. Amendamentele 22 până la 25 și 27 le votăm în bloc. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Respins. Respinse. Amendamentul 21, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 26. Votul s-a deschis. Votul este închis. Respins. Trecem la amendamentul 28. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Votăm acum propunerea comisiei astfel modificată, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Darf dem Herrn îi vom da cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cer, conform articolului 57.2, să amânăm uh, votul asupra textului rezoluției acum și să reîncepem negocierile. Domnul președinte, cine e pentru această propunere? Cine e împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Prin urmare, vom proceda după cum a solicitat raportorul. Trecem acum la raportul Parnier. Votăm mai întâi de toate amendamentul 49. Cine e pen pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Prin urmare, blocul 2 este caduc. Trecem la votul astfel, asupra textului astfel modificat al propunerii comisiei. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la votul asupra proiectului de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul Podimata. Este vorba despre TTF. Trecem la amendamentele comisiei. Uh, vot în bloc 1 la 32, 35 la 38, 41 la 54. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 al Comisiei. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39. Vot pe părți. 3 părți, vot prin apel nominal la fiecare dintre părți. Partea întâi acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul este închis se adoptă. Partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 55, vot pe părți, două părți. Prima parte acum, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 58, acum vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem la următorul amendament. Este vorba despre amendamentele 56-57. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a, sunt uh, respinse. Votăm acum uh, amendamentul comisiei. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum uh, propunerea comisiei astfel modificată. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Proiectul de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis o majoritate covârșitoare. Raportul a fost adoptat. O felicităm pe doamna raportoare. Wir kommen zum Bericht Balz. Trecem la raportul Balz și dăm cuvântul raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să, mă, să folosesc această, acest prilej pentru a explica o uh, neclaritate ce a apărut în cursul discuțiilor. Îmi pare foarte rău uh, că n-am dezbătut această temă săptămâna aceasta pe, uh, la Strasburg. Iar lucrul acesta este, este, um, este un punct negativ. Sunt absolut uh, supărați, sunt foarte supărați de faptul că, iată, conferința președinților a respins dorința noastră de a discuta la ședința plenară de săptămâna aceasta tema aderării uh, Letoniei la euro. Eu cred că Tema aceasta este una foarte importantă, la fel de importantă ca multe altele dintre, care, uh, dintre cele pe care le-am discutat uh, săptămâna aceasta. Îmi pare rău că, iată, nu acordăm importanța necesară aderării Letoniei, o aderare foarte importantă, o mișcare a Letoniei foarte salutară. Ar fi trebuit să acordăm mult mai multă atenție reformelor puse în aplicare în Letonia în ultimii ani și ar fi trebuit, într-adevăr, să le uh, să onorăm aceste reforme. Deci, uh, mă bucur că Letonia va adera uh, la zona euro pe 1 ianuarie 2014, dar din păcate sunt întristată de faptul că nu am discutat acest subiect săptămâna aceasta. Mulțumesc! Domnule Balț, vă mulțumim. Trecem acum la vot. Amendamentul 1, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. De asemenea, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la votul asupra propunerii legislative, de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Vrem să felicităm Letonia, bineînțeles. Și trecem acum la următorul vot cel pe marginea siguranței rutiere. Amendamentul 4, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, dacă vreți, verificăm. Pent. Abstimmung beend. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați mai bine mâinile la următorul vot. Să nu se mai întâmple asta. Trecem acum la amendamentul 1, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Textul original, alineatul 16, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la votul asupra textului. Pe ansamblu, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la raportul Tavares. Amendamentul 1 este vorba despre amendamentul 1, așadar, cine e pentru amendamentul 1, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 2 până la 6, cine e pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Amendamentele sunt, se adoptă. Trecem la aliniatul 69, două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu aceeași majoritate, dar bine, verificăm. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la aliniatul 70, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 73, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 77, aliniatul 77, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 78, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 79, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 80, două părți. Cine e pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la aliniatul 81. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 85, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la votul asupra textului astfel modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dacă doriți, vom controla rezultatul. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la votul asupra propunerii comune de rezoluție pe tema inundațiile recente din Europa. Votăm acum textul comun. Supun acum textul comun la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la raportul McCarthy vorba aici despre reforma structurii sectorului bancar din UE. Începem cu aliniatul 4, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 8, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 9 din textul original, două părți. Prima parte vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua tot vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 9, liniuțele 2 din 6, până la 6 din textul original, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Aliniatul 9, liniuța 7, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la aliniatul 10, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 13, două părți din nou, nou, vot cu apel nominal pentru fiecare dintre părți. Partea întâi, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă de asemenea. Trecem la aliniatul 14 din textul original. Vot pe părți, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la aliniatul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 16, amendamentul 1, vot prin, amend, prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Trecem la aliniatul 30, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la consider considerentul E, două părți, vot prin apel nominal la ambele. Votul pentru partea întâi s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă partea a doua. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă de asemenea. Trecem la considerentul J, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la considerentul L, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la considerentul M. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Considerentul T. Vot pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul AF, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la considerentul AJ. Vot pe părți, două părți. Prima parte pentru. Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Roth Berend. Bine. A, ca acum, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Geschlossen. Votul s-a închis. Să adoptăm. Trecem acum la rezoluția pe ansamblu. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări! Trecem la raportul VON, protejarea intereselor financiare. Aliniatul 5, două părți, prima parte, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, ridicați mâna, vă rog, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, cine e pentru, Împotrivă. Abțineri respins. Aliniatul 9 din textul original, două părți, partea 1, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la aliniatul 11, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la textul original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă aliniatul 14 acum, din textul original, două părți. Din nou, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la aliniatul 18, amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Trecem la amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 20, două părți, prima parte vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 25. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 26, vot prin apel nominal. Cine... Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 34, acum două părți. Prima parte pentru, vă rog ridicați mâna, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Geschlossen. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la aliniatul 60. Vot pe părți din nou. Partea întâi, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, să cere verificarea votului la amendamentul 5. Așadar, vom verifica votul la amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aveți dreptate, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția de care ați dat dovadă. Trecem la amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 2. Geschloss. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, dacă vreți, verificăm. Es ist wirklich sehr schwer. E greu să-mi dau seama care este dorința dumneavoastră pentru că nu ridicați mâinile. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Geschlossen. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 8. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 9D. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendul, amendamentul 10 e aceeași majoritate ca și la cel de dinainte. Dacă vreți, verificăm. Votul s-a deschis. Votul este închis. Respins. Egalitate. 332 pentru, 332 împotriva. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, verificăm. Votul s-a deschis. Geschlossen. s votul. Se adoptă. Aliniatul 71, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20, vot prin apel nominal, votul s-a deschis închis. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Eu sunt de părere că a fost adoptat, dar verificăm. Votul s-a deschis. Verificăm așadar. Geschlossen. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 13D, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 14D. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Geschlossen. Votul este închis. Respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. E același lucru de fiecare dată. Chiar vă rog să ridicați mâinile. Rezultatul este întotdeauna al altul decât cel uh, sugerat de către grupuri. Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Aliniatul 89, textul original, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul asupra textului. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicităm raportorul. Trecem acum la raportul Ceșcova. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 este caduc. Deci vreți să verificăm, bine verificăm, amendamentul 1, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Restul amendamentelor devin caduce. Așadar, ajungem acum la finele votului de astăzi. Vom continua acum cu explicațiile de vot. Vă urez bun, poftă bună!